Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la séance est ouverte. Doamnele, doamnelor și domnilor, dragi colegi, declar ședința deschisă. Mai întâi aș dori să vă comunic câteva modificări aduse ordinii de zi care au fost deja transmise pe e-mail. În ceea ce privește ședința de astăzi, punctele 4 și 5, și anume raportul domnului Cacin referitor la Serbia nu vor putea fi tratate astăzi pentru că colegul nostru a fost reținut din cauza vremii uh, nefavorabile, va veni abia mâine la Bruxelles, când va avea loc și votul asupra raportului său, care este prevăzut la ora 4 și 30 de minute. Domnul Tano, care este raportorul uh, Montenegru, pentru Montenegru, și-a dat acordul pentru a discuta acest punct, acest proiect de rezoluție referitor la procesul de integrare europeană a țării Muntenegru, astăzi ca prim punct pe ordinea noastră de zi. Celelalte puncte de astăzi se vor desfășura cum e prevăzut, știind că dezbaterea asupra negocierilor Uniunea Europeană în Libia vor putea fi discutate cu o lejeră anticipație. Cât despre mâine, miercuri, 1 decembrie, în urma evenimentelor de pe data de 8 noiembrie în tabăra Sahrawi, lângă Alayun, în urma, ca urma numeroase reacții din partea coordonatorilor, președintele nostru, domnul Albertini, a hotărât să înscrie acest punct pe ordinea de zi a reuniunii noastre de mâine. Invitațiile au fost emise către domnul Fastiferi, ministrul marocan al afacerilor externe, și domnul Mohamed Salam Uzdalek, reprezentant al Frontului Polisario, care se ocupă cu relațiile externe, și domnului Murad Menelsi, ministrul afacerilor externe al Republicii Algeria, în vederea organizării unei dezbateri comune. În absența unui răspuns din partea autorităților algeriene, s-a hotărât să procedăm la două schimburi de vederi separate. Primul, mâine, la orele 9.15 până la ora 10, în prezența domnului Ud Salek, reprezentant al Polisario. Cel de-al doilea schimb de opinii, tot mâine, dar de la ora 11 la 11.45, în prezența domnului Fasiferi, ministrul al afacerilor externe al Regatului Maroc. Punctul 9. Proiectul de rezoluție asupra Croației a domnului Svoboda va fi prezentat pe data de 1 decembrie de la 11.45 la 12 și jumătate. Și pentru reuniunea noastră de joi, 2 decembrie, schimb de vedere, schimb de opinie cu domnul Peter Feitz, reprezentant special al Uniunii Europene în Kosovo, la 10 și jumătate și nu 11 și un sfert, deci la 10.30 și la amiaz se va discuta raportul doamnei Macovei, șefa delegației de observare a alegerilor în Parlament, pentru Parlamentul European, pentru alegerile care au, s-au desfășurat în Moldova, Uh, în ziua de duminică. Dacă există obiecțiuni privind această modificare a ordinei de zi, dacă nu, vă mulțumesc și trebuie să vă supun aprobării procesul verbal al reuniunii noastre din 14 octombrie. Dacă sunt aici observații de făcut, dacă nu, se consideră ca fiind adoptată. O comunicare a președinției, din partea președinției Comisiei Securitatea în peninsula coreană și, în general, în Asia Orientală este un subiect care ne preocupă și Comisia noastră va examina, desigur, îndeaproape uh, punerea în aplicare și desfășurarea unor inițiative diplomatice care sunt în curs, atât în cadrul convorbirilor în șase, la care, se pre... la care până acum Uniunea Europeană nu a participat, sau în cadrul inițiativelor la nivel de Consiliu de Securitate. Și aș dori să vă informez pe cei interesați că delegația pentru relațiile cu Corea, delegația Parlamentului European, desigur, începe chiar în acest moment o reuniune care a fost programată de mult, dar care acum are o importanță deosebită uh, în vederea evenimentelor petrecute, în cursul căreia Comisia Europeană va prezenta situația politică și de securitate, dar și situația gravă alimentară și umanitară din Corea de Nord. Așadar, primul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Tanăc privind candidatura Montenegrului. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că pot prezenta proiectul uh, inițial de raport uh, ca reacție la recomandările recente ale Comisiei Europene de a, a, pentru ca Consiliul să acorde Montenegrului statutul de candidat, de țară candidată, chiar dacă nu se recomandă ca negocierile să înceapă imediat, da, există, pentru că există o serie de criterii care au fost stabilite mm, înainte de a începe negocierile formale ale capitolelor acheiului comunitar. În raportul meu menționez acest lucru și într-o anumită măsură regret acest uh, tip de model care se adoptă de către Comisie din ce în ce mai mult pentru a decupla statele, țările candidate de la drepturile lor de negocierile și am văzut asta, din păcate, cu Macedonia, din cauza faptului că o, oh, un stat membru a obiectat pe problema numelui și acum vedem că și Monteneg- Montenegrul, Montenegrul, dar din motive diferite, și cu Montenegru se întâmplă același lucru, și eu cred că în procesul de negocieri între a deschide un capitol care se referă la legislație și transpunerea legislației din acquis în legislația națională a acestei țări candidate și închiderea acestui capitol care se referă la punerea în aplicare și monitorizarea punerii în aplicare de către comisie, mai sunt o grămadă de uh, ocazii de a uh, exercita presiuni sau de a utiliza dreptul de veto a statelor membre. Deci este un nou scenariu aici. E vorba de o recomandare și cred că Comisia noastră și Parlamentul uh, vor putea accepta situația cu condiția că această decuplare nu mm, amână prea mult lucrurile, ceea ce ar fi nerezonabil. Pentru că se pare că din ce în ce mai mult e vorba de un instrument politic care să pună bețe în roate procesului de extindere în Balcanii de Vest și să nu uh, se bazeze pe meritele fiecarei țări. După cum s-a menționat aici, Muntenegrul după cum s-a menționat într-o declarație anterioară a Comisarului pentru Extindere, Muntenegru este o poveste de succes, este o țară nouă, de mici dimensiuni. Am aici doar 24 de alineate, dar s-ar putea să devină mai multe pe măsură ce vin amendamentele din partea Comisiei. Bineînțeles că lucrul acesta nu reflectă dimensiunea țării, ci pentru că e o poveste de succes, nu sunt multe probleme care trebuie rezolvate, decât uh, probleme care sunt reflectate clar în raportul meu, uh, statul de drept și nevoia de a accelera lupta împotriva corupției și crimei organizate. Dar nu are probleme intrinseci Muntenegru pe care le au uh, vecinii săi, cum ar fi Albania, care acum nu are statutul de țară candidată din cauza uh, a celor întâmplate în Parlament. Uh, Montenegro este o democrație funcțională, are o economie stabilă, a adoptat de facto euro ca monedă de schimb și acum, uh, în curând, sau deja se bucură de statutul de liberalizare a vizelor fără deplasări masive de oameni sau utilizarea privilegiilor Schengen și nu, are, nu prea are dispute de frontieră, are o mică dispută de frontieră cu Croația, dar nu este situația disputei dintre Croația și Slovenia, care a fost o problemă majoră internațională și uh, s-a desfășurat un referendum pe această temă. Oricum, uh, problemele Muntenegrului nu sunt uh, în niciun fel de acea natură. Și are Muntenegrul un mic număr de persoane deplasate intern. E vorba de Kosovar și romi, există o tabără de romi, există o problemă acolo referitoare la statutul unor persoane și condițiile în care acestea trăiesc, dar e vorba de numere destul de neînsemnate față de cele din țările vecine, unele țări vecine. Poate sunt unele probleme care trebuie examinate, e vorba de eh, conflicte de interese între unii membri ai Parlamentului, în rândurile unor membri ai Parlamentului și alți membri ai Guvernului în ce privește remunerația acestora sau că sunt plătiți de uh, instituții publice. Dar aici, până la urmă, e mai mult o problemă de transparență care poate fi uh, rezolvată ușor cu declarațiile de avere. Mai sunt uh, probleme de uh, spălare de bani sau, uh, mă rog, pretinsă spălare de bani. Sigur, și astea trebuie examinate de aproape. Există o problemă cu egalitatea de gen în politică și în viața publică, asta în comparație cu statele membre ale Uniunii Europene. Dar și eu sunt sigur că sunt destule uh, femei calificate și competente care se ocupe anumite posturi de răspundere. Mai este și problema altor minorități, cum ar fi comunitatea egipteană și așcalii, care, mă rog, uh, nu reprezintă numere însemnate, acești oameni trebuie să... Se, sunt uh, persoane deplasate intern și trebuie să le se permită să se întoarcă în țara de origine, mă refer la Kosovo. Muntenegru e o țară mică, sigur are limite în ce privește capacitatea administrativă, ceea ce va face mai dificile negocierile și procesul de aderare decât pentru țările mai mari. Da, avem deja experiență, avem deja țări uh, mici în Uniunea Europeană și se poate compara dimensiunea uh, Muntenegrului cu Luxemburgul sau Ciprul, deci nu cred că e așa o mare problemă. Și oricum Muntenegru a beneficiat de generozitatea recentă a Croației. E vorba de 80-90 de mii de pagini de achi comunitar care au fost traduse poate nu în aceeași limbă, ca să nu zic aceeași limbă, ca să nu am probleme, dar o limbă similară care poate fi înțeleasă și de Muntenegru. Și e interesant că Muntenegru se definește ca fiind un stat ecologist, ecologic. E, are niște peisaje de dreptul spectaculoase, lucru care este binevenit. Și mai ales cred că colegii mei verzi <laughs> sau mai, mai verzi decât mine salut acest lucru. Sigur, acum Muntenegru trebuie să demonstreze ce înțelege prin stat ecologic, asta însemnând că își protejează uh, resursele naturale. Uh, una din problemele Muntenegrului este că are una, două uh, investiții industriale majore, dar economia sa trebuie să, ar trebui să fie mai diversificată, dar are un potențial uriaș pentru exportul de electricitate. Și înțeleg eu că se va construi o rețea, o, o conductă, mă rog, se va fi conectată Muntenegrul cu Italia, prin Marea Adriatică, deci vești bune. Se bazează mult pe turism, economia Muntenegrului, însă cifrele au uh, fluctuat, asta depinde de valoarea euro, dar cred că are un mare potențial în zona turismului și în uh, sectorul energetic. Și are foarte bune relații cu toate țările vecinate, inclusiv acum cu Serbia, deși exist, au existat probleme în trecut, după separarea inițială a Muntenegrului. Mai exista și problema recunoașterii Kosovo, însă relațiile, repet, sunt foarte bune cu Serbia și uh, Parlamentul European, spre lauda lor, au recunoscut uh, unele fapte comise de muntenegrini în, pe timpul războiului civil din Iugoslavia și au recunoscut genocidul în Bosnia-Herzegovina, deci este un pas uriaș spre reconciliere. Cred că am menționat principalele puncte ale raportului meu. Uh, totul este mm, expus acolo foarte clar în proiectul de raport și acum aștept să văd ce au de spus colegii mei și care ar putea fi posibile amendamente uh, aduse la documentul meu. Dar, per total, cred eu că Muntenegrul va fi unul din cele mai ușoare dosare de rezolvat uh, și va adera, cred eu, într-un viitor nu prea îndepărtat. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule raportor. Acum, dau cuvântul domnului Donjon. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit pe uh, domnul Tanac pentru raportul domniei sale. Este un raport remarcabil pentru că prezintă foarte bine realitatea, după cum a făcut-o mai înainte. Uh, vorbește și despre progrese, despre punctele pozitive ale candidaturii Muntenegrului, dar nu neglijează punctele negative, sau mă rog, unde mai rămân de făcut progrese. Uniunea Europeană nu trebuie să dea dovadă de complezență, ci trebuie să fim exigenți, să cerem noi uh, uh, progrese în domeniul justiției, în domeniul mass media. Noi, eu aș vrea să vă reamintesc că atunci când vorbim de Muntenegru, nu trebuie să uh, fim loviți de amnezie. E o țară mică, dar o țară care ne-a sprijinit în momente critice ale istoriei europene. La, în conflictul din Kosovo, apoi și-a luat anumite angajamente internaționale, deci Muntenegru a avut poziții absolut conforme cu orientările politice ale Uniunii Europene. La fel, e vorba de o țară care a fost prima care a, s-a bucurat de bune relații de vecinătate, inclusiv cu o țară cu care se aflase în război, adică Croația, căreia i-a cerut scuze și a fost prima care a făcut-o. E vorba de o țară care cu vecinii săi e una din cele mai multe etnice țări din Balcan. Doar 40% din populație uh, se definește ca fiind muntenegreni. Deci are un statut multietnic, chiar dacă e un caracter fragil uh, al multietnicității în Balcan, dar Muntenegru nu a trecut niciodată printr-o criză din cauza problemelor etnice. Trebuie să reamintim acest lucru. Sigur, când ne gândim la Balcani în general, e de bon ton să dăm vina pe două țări care se spune că sunt cele mai corupte, unde este crima organizată și uh, domnește crima organizată și ca uh, o aparentă coincidență e vorba de Kosovo și Muntenegru. Dar în realitate, după cum a spus și raportorul, problemele, sigur că există probleme cu independența justiției, cu corupția, dar uh, astea sunt prezente în toate țările din Balcan, fără nicio excepție. Și cele mai înaintate, cum ar fi Croația, sau cele mai puțin înaintate, cum ar fi Kosovo. Deci, a da vina în permanență pe, Mun- pe Muntenegru și pe Kosovo și doar pe acestea, înseamnă să nu reflectăm realitatea din regiune a fenomenelor de criminalitate și de lipsă de independență a justiției. Deci cred că din acest punct de vedere raportul TANAC vine la timpul potrivit și ne reamintește care este situația exactă în Muntenegru. Eu susțin orientările acestui raport. Mulțumesc, spune președintele. Nouă Kirilov Madame Cornelissen. Nu este de față, atunci doamna Cornelissen are cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru acest raport. Consider că tratează multe subiecte pe care le considerăm și noi importante. Muntenegru, după cum a spus și noastră, este o țară mică. Acest lucru se traduce prin mai multe aspecte. Un aspect negativ fiind faptul că toată lumea cunoaște pe toată lumea care are o funcție în Muntenegru și, iată, din acest motiv, Muntenegru este o țară care nu dă curs reformelor neapărat. Am avut o întâlnire cu parlamentarii și cu miniștrii acolo și uh, uh, i-au întrebat pe interpreți dacă într-adevăr am utilizat cuvântul homosexual, după care au început să chicotească. Așadar, drumul ce trebuie parcurs pentru respectarea minorităților sexuale, pentru respectarea femeilor, uh, drepturilor femeilor, este unul lung. În ceea ce privește combaterea corupției, am uh, auzit în rapoarte recente despre faptul că ONG-urile sunt hărțuite urmărite de serviciile secrete. Iată un aspect îngrijorător în opinia mea. Dimensiunea redusă a Muntenegrului are și câteva avantaje. Discut uh, despre faptul că, desigur, dacă Muntenegrul ar fi un stat mai mare, ar avea probleme mai mari. Muntenegru este unul din puține state care nu a fost uh, criticat de țările occidentale în ceea ce privește liberalizarea vizelor, pentru că, iată, nu există fluxuri, afluxuri de migranți montenegreni care să vină înspre Europa. În ceea ce privește liberalizarea vizelor, este demn de menționat încă un aspect în acest raport, și anume modul în care Montenegru tratează subiectul cetățeniei. Practica de a oferi cetățenie onorifică este practic la discreția guvernului, astfel încât ei pot oferi această, acest statut oricui. Acum uh, se dorește uh, chiar aplicarea unei noi reguli. Oricine investește jumătate de milion de euro în Montenegro primește cetățenia automat. Iată, practic, poți să-ți cumperi cetățenia să nu uităm că Muntenegru nu apelează la extradare și tocmai din acest motiv persistă acest uh, pericol de a, ca acest stat să devină o oază pentru infractori. Încă un aspect pe care aș dori să îl menționez este încurajator faptul că Muntenegru se autointitulează un stat ecologist, dar uh, dacă analizăm ceea ce se întâmplă acum cu mediul, pe măsură ce turismul ia amploare, tind să am din nou o atitudine critică. Ar fi păcat să se distrugă uh, peisajul și să se distrugă natura, pentru că, la urma urmei, uh, rezultatul final va fi, evident, distrugerea turismului care acum se dezvoltă. De asemenea, centralele, uh, din, centralele privind sursele de energie regenerabile sunt foarte importante în Muntenegru și ar fi bine să se facă referire și să se facă îmbunătățiri pe aceste subiecte în raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Weigel. Hvala lepa, predsednik. O Črni Gori očitno ni mogoče govoriti. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că nu putem vorbi despre Muntenegru fără să ne exprimăm simpatiile sau antipatiile. Iată, într-adevăr avem un stat mic și trebuie să manifestăm o oarecare înțelegere față de acesta. Dar nu trebuie să trecem cu vedere anumite aspecte, trebuie să fim critici, mai ales dacă tratăm acest stat ca un stat candidat. Domnul Tanok, într-o manieră excelentă, a reușit ca în raportul său să încorporeze atât aspectele negative cât și pe cele pozitive. Asta tratând Montenegru ca un stat candidat. Dar consider că trebuie adăugate și următoarele aspecte. Există câteva întrebări deschise. Și la acestea Muntenegru în următorii ani trebuie să ofere un răspuns, trebuie să vină cu soluții. Dacă analizăm situația îndeaproape, vom vedea că este vorba despre sectoare precum uh, statul de drept, corupția, criminalitatea organizată, libertatea presei. Toate aceste domenii prezintă așadar în continuare întrebări deschise. Acest lucru este de fapt valabil pentru toate țările aflate în tranziție. Nu este o particularitate strict referitoare la Muntenegru. Dar ar fi bine să analizăm aceste probleme ca atare. De exemplu, dacă discutăm despre libertatea de expresie, despre libertatea presei, atunci, implicit, devine clar că dacă, există, dacă nu există toleranță față de un jurnalist critic, atunci avem o problemă. Este așadar un sector la care Muntenegru trebuie să reformeze ceva. Domnul Tanoc, în raportul său, a subliniat câteva puncte importante. De fiecare dată când încercăm să analizăm disponibilitatea Montenegrului de a face progrese, atunci trebuie să nu uităm să uh, analizăm probleme pe sectoare, de exemplu chestiunile economice. În ultimii ani, Montenegru uh, și-a dezvoltat infrastructura turistică destul de bine. De asemenea, au dezvoltat și un good score la acest sector. Dar să nu uităm că turismul reprezintă poate singurul sector important din acest stat. Celelalte sectoare, practic, au pierit. Este vorba despre sectoare care au existat în ultimele decenii. Sunt de asemenea convins că există multe lucruri pozitive, demne de menționat în raport cu Muntenegru și sunt de acord cu antevorbitorii mei care s-au referit la faptul că în Muntenegru Parlamentul este cât se poate de vivace și activitatea parlamentară indică un anumit nivel de unitate când este vorba de atingerea unor obiective strategice. Discutăm aici despre integrarea în Uniunea Europeană. Discutăm despre modul în care se discută despre aderarea la NATO sau la alte structuri euroatlantice. Uh, vedem că de data aceasta atitudinea este total diferită față de aderarea la Uniunea Europeană. Să nu uităm să analizăm și chestiunea minorităților. Există o protecție pentru minoritățile mai importante și acestea au posibilitatea să participe la viața culturală și politică. Dar sunt, există trei minorități problematice subliniate în ambele rapoarte, atât în raportul nostru cât și în uh, raportul comisiei. Este vorba despre romi, egipteni și, și aștani. La acest capitol trebuie menționată lipsa de sensibilitate față de participarea femeilor la viața publică. Muntenegru ar trebui de asemenea să manifeste o toleranță sporită de fiecare dată când sunt aduși în discuție uh, homosexualii și lesbienele. Consider că Muntenegro este un stat care contribuie la stabilitatea din regiune și iată, are relații bune de vecinătate. Așadar, aș sugera ca în procesul integrării europene Muntenegru să rezolve problema în ceea ce privește frontierele cu Croația. Dar acesta este un subiect care vizează desigur și Croația. Mulțumesc, doamna Copa are cuvântul να συγχαρώ τον συνάδελφο Τάνοκ στην έκθεσή του. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Tanăc pentru raportul domniei sale. Deși este un moment dificil pentru aderări, e important ca și Comisia FED și Parlamentul European în general să le trimită mesaje pozitive țărilor candidate. De aceea, noi trebuie să insistăm ca negocierile să înceapă cât mai curând posibil. Muntenegru a făcut pași uriași uh, în domeniul reformelor în ultimii ani. Sigur, continuă existența unor probleme și când domnul Danjean zice că, da, sigur, probleme cum ar fi corupția sau crima organizată există până la urmă în toate țările din Balcanii de Vest, are dreptate, sunt de acord cu el. Însă, raportul identifică într-un mod foarte echilibrat toate problemele, inclusiv cele legate de libertatea de exprimare, la alineatul când se vorbește de, uh, despre femei. Aici aș dori însă să punem mai mult accentul pe un fenomen și anume violența împotriva femeilor. Eu cred că ar fi necesar să se organizeze campanii pentru protecția drepturilor femeilor pentru că progresele în acest domeniu sunt prea lente. Apoi, în ce, dore- în ce privește mediul, există aici un punct în legătură cu care nu sunt de acord. E adevărat, uh, Muntenegrul are un potențial mare și se vorbește în raport de marile centrale hidroelectrice, însă aici există probleme la, nivel, uh, la nivelul protecțiilor, protecției mediului. Deci ar trebui, într-adevăr, să subliniem potențialul energetic al Muntenegrului, Însă, desigur, să nu uităm și protecția mediului. Apoi, o altă problemă privește Tribunalul Internațional de la Haga. Știm cum stau lucrurile, deci mi se pare că raportul oglindește foarte bine realitatea și doresc uh, să felicit din nou pe domnul Tanak. Mulțumesc și acum domnul Taler prezident. bi se pridružiti čestitkam in pohvalam. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mă alătur celor care l-au felicitat pe domnul Tanoc pentru minunatul proiect de raport. În al doilea rând, mi-aș dori ca acest raport să accelereze integrarea Muntenegru în, Muntenegrului în Uniunea Europeană. Poate că Montenegru a avut totuși noroc și poate că iată a avut o abordare inteligentă, pentru că este unul din puținele state din regiune care ar fi avut o problemă mare în ceea ce privește integrarea europeană. Ser... Uh, Serbia are și ea probleme cu Mladic uh, și cu situația din Kosovo. Macedonia are probleme cu Grecia, dar iată că Muntenegru a reușit să evite astfel de probleme și acum ar fi de așteptat, desigur, ca Muntenegru să profite de această oportunitate pentru a accelera demersul aderării. Desigur, totul depinde de voința politică din acest stat. Dar este, și aici trebuie menționat faptul că apar probleme în momentul în care o anumită structură ține de putere mult prea mult timp. Se poate ajunge la deteriorarea voinței politice și cred că asta este problema din Montenegro la ora actuală pentru, că, pentru că persistă lipsa pluralismului politic și persistă lipsa toleranței față de cei care gândesc altfel, gândesc diferit. Și în acest context există probleme cu libertatea presei și cu atitudinea față de societatea civilă. Reprezentanții societății civile sunt adesea priviți ca fiind dușmanii statului și nu este o atitudine potrivită în acest context. În Muntenegru, de asemenea, există o problemă în ceea ce privește critica adusă corupției și corupților. Dacă critici corupția în, din Montenegro, riști să devii victima unor practici și, sigur, ajungi în cele din urmă să fii victimă. În opinia mea, Montenegro ar trebui să înregistreze progrese la aceste capitole și ar trebui să beneficieze de sprijinul nostru. Aș dori să mă refer și la mediu și protecția mediului. S-a stabilit și s-a conchis de fapt că Muntenegru este un stat ecolo- ecologic și ecologist. Însă vedem că deocamdată nu se registrează chiar rezultatele scontate la acest uh, capitol. Sigur, există foarte multă sălbăticie, este totul foarte frumos, dar eu în primul rând doresc ca frumusețea să primeze și nu neapărat sălbăticia. Mulțumesc! Merci, Monsieur Peterle. Mulțumesc, Monsieur le Rad bi čestital kolegu Tanoku za... domnule președinte. Čestitam tudi Črnigori. Și eu aș dori să îl felicit pe domnul raportor și să felicit statul Muntenegru pentru că, iată, au reușit să implementeze reforme uh, ce au putut fi constatate în acest raport bun. Putem așadar spune că Montenegru se apropie de Uniunea Europeană și sper chiar că se vor integra uh, cât mai curând în Uniunea Europeană. S-au uh, spus deja foarte multe pe acest subiect. Vreau doar să subliniez faptul că sunt încântat de faptul că integrarea Montenegru în Uniunea Europeană nu uh, se soldează cu uh, Um, conflicte politice. Această unitate politică în ceea ce privește Muntenegru este foarte importantă pentru aderarea în sine. Încă o dată subliniez că nu intru în detalii pentru că colegii mei s-au exprimat deja pe acest subiect. Este însă important să apreciem progresul înregistrat de fiecare stat în parte în Balcanii de Vest progresul uh, Montenegro ar trebui să fie un exemplu și uh, pentru toți cei din regiune. Mulțumesc! Merci. Pour la Commission européenne... Mulțumesc și acum din partea Comisiei Europene. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu uh, textul elaborat de domnul Tanoc. Observăm că, iată, într-o mare măsură, acest text se aliniază ideilor stipulate în recomandările comisiei. Prin urmare, urmărim această dezbatere cu interes sporit. Așteptăm acum versiunea finală a textului. Mulțumesc! Merci, euh, Monsieur Cucan. Mulțumesc și acum domnul Cucan, președintele delegației. Mă scuzați, nu vă văzusem. Vă dau cuvântul. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nepoviem nič nového, ani dramatického, ani takého, čo by otvorilo. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să adaug lucruri noi, lucruri dramatice. Pana spravodajcu Tanoka. Colego... Am dorit doar să exprim câteva aspecte pozitive. Obraze, care Montenegro v, Europa v Europe ma, v krajine ešte existujú a... Feritor la imaginea pe care Montenegro are în Europa, aș dori să spun că sigur că există posibilitate de îmbunătățire în multe sectoare, de exemplu în sectorul libertății presei. Există sigur și o oarecare lipsă de toleranță în ceea ce privește criticile aduse față de corupție. Ideea este că astăzi privim Muntenegru ca fiind un stat care este pe bună dreptate un stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană. Așteptăm acum uh, uh, să vedem care va fi data uh, începerii oficiale a negocierilor. Sigur, să sperăm că Montenegro nu va aștepta foarte mult ar trebui să dăm curs doleanțelor partenerilor noștri din Muntenegru, astfel încât să tratăm punctele rămase pendinte pentru ca negocierile să poată fi inițiate ca atare. În acest sens, imaginea trasată de domnul Tanoc este una realistă. Nu trebuie să fim exagerați cu aspectele pozitive, trebuie totuși să spunem că prin comparație Eh, dar să nu uităm că prin comparație cu celelalte state din Balcanii de Vest, Muntenegru are totuși eh, cea mai fericită situație. Se punea întrebarea oare Muntenegru are noroc sau este pur și simplu un stat inteligent? Cred că este un amestec din cele două, pentru că la urma urmei eh, de data aceasta norocul a fost de, de partea Muntenegru și aceștia au reușit să utilizeze toate avantajele în beneficiul lor sprijin raportul astfel cum a fost el formulat. Mulțumesc! Mulțumesc acum Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când uh, uh grupul meu a achiziționat acest raport a fost o mare fericire pentru mine, pentru că mi s-a părut un raport destul de ușor de scris față de rapoartele referitoare la vecini și uh, îi mulțumesc uh, și uh, expertului care m-a ajutat și care este uh, parlament, în, uh, membru în uh, comisia noastră. Muntenegrul, într-adevăr, este statul cel mai puțin problematic din regiune și trebuie să recunoaștem acest lucru. Și uh, îmi place că se subscrie și la principiul ragata atunci când avem uh, mai mulți uh, candidați, uh, pot să fii primul dintre egali și Muntenegrul chiar este primul între egali în uh, Balcani în ceea ce privește procesul de integrare, uh, urmată îndeaproape de Croația care va urma, uh, va urma la integrare. Și în lumina tuturor comentariilor făcute de colegi, uh, de la domnul Danjon, de la domnul Weigel, de la doamna Copa, care a vorbit despre problema drepturilor femeilor, cu care nu sunt suficient de la curent în uh, acest moment și uh, mi-ar plăcea să aud mai multe. Colegii din partea verzilor, care s-au concentrat asupra problemei orientărilor sexuale și a drepturilor homosexualilor și nu sunt de acord cu această cetățenie care poate fi uh, cumpărată. Cred că fiecare stat trebuie să aibă dreptul să acorde cetățenie oricui uh, dorește, pentru că este un drept suveran chiar și în țara mea. Dacă ești uh, un, dacă ești investitor bogat, poți să achiziționezi proprietăți în Regatul Unit și să devii până la urmă cetățeni. Bineînțeles, problema este Uh, atunci când vorbim despre liberalizarea vizelor, pentru că dacă acordă mii de pașapoarte, sute de mii de pașapoarte unor persoane din terțe țări, acest lucru ar avea un impact în ceea ce privește uh, mișcarea și circulația către alte state membre și atunci ar deveni deja o problemă de imigrare. Dar dacă nu e vorba de o problemă de imigrare, atunci este dreptul suveran al statului Muntenegru să ofere cetățenie oricui dorește. cu excepția cazului în care uh, vorbim despre infractori care sunt uh, căutați la nivel internațional și așa mai departe. Au existat niște cazuri controversate, dar uh, nu a existat nicio implicare a Interpolului în aceste cazuri și nu a fost vorba de extradare. În ceea ce privește extradarea, ați vorbit că nu, uh, ați spus că nu, Muntenegru nu acceptă extradarea corectați-mă dacă, mă gre- dacă greșesc, dar cred că de curând au semnat un uh, tratat bilateral de extradare cu Serbia, pentru că existau mai mulți uh, gangsteri care se refugiaseră în Muntenegro, folosindu-se de cetățenia muntenegrană și uh, nu erau judecați în Muntenegru de instanțe. Și am înțeles că acum s-a semnat acest tratat, nu cred că a fost încă ratificat de parlamente, dar este pe punctul de a fi ratificat. Uh, și mai există un tratat care este în vigoare cu Croația. Deci această problemă a extrădării nu se aplică și în cazul uh, celor două acorduri uh, bilaterale. În ceea ce privește mediul, problema care a fost ridicată de mai mulți colegi, dacă există exemple clare uh, de situații în care nu sunt la nivelul standardelor și acolo unde ar putea îmbunătăți standardele, uh, aș saluta amendamente suplimentare care să sublinieze în detaliu aceste subiecte. Dar oricum mă bucură modul în care raportul meu a fost primit de către Comisie și sper că nu va fi unul dintre cele mai controversate pe care le va, va trebui să le tratăm în acest Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc și vă reamintesc faptul că termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 14 decembrie la orele 12. Următorul punct de pe ordinea de zi, Marea Neagră. Dezbaterea asupra amendamentelor la raportul din propria inițiativă asupra strategiei Uniunii Europene pentru Marea Neagră, raportor domnul Ungureanu. Am avut o, o primă discuție pe raport pe data de 9 noiembrie, 131 de amendamente au fost depuse. Comisia pentru Comerț Internațional și Industrie și Comisia de Cercetare și Energie au adoptat deja un aviz, iar avizul Comisiei DEVE va fi adoptat astăzi chiar. Acum dau cuvântul domnului Ungureanu pentru ca să ne poată face o prezentare a amendamentelor la proiectul de rezoluție. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am avut 131 de amendamente și mă bucură foarte mult să văd că aproape toate dintre ele sunt constructive. Există un consens general în ceea ce privește conceptul general al regiunii Mării Negre, care ar trebui să bucure de mai multă atenție din partea Uniunii și, de asemenea, că ar trebui să existe o politică și o strategie europeană. văd că există un acord uh, intrapartit în ceea ce privește direcțiile generale. Majoritatea amendamentelor din PP din SND, din ALDE, ca și, cum, ca și cele din uh, partea verzilor, sunt acceptabile și constructive. Bineînțeles, există anumite probleme, anumite subiecte pe marginea cărora am propus compromisuri, uh, astfel încât să putem ajunge la un text comun și să evităm repetițiile. Cele mai importante domenii de compromis sunt relațiile UE cu, a, cu uh, zona Mării Negre, situația mediului, problemele de infrastructură și de energie. Mâine vom avea o reuniune cu raportorii din umbră, cred că la ora 12 și sper că putem discuta amendamentele și uh, compromisurile pentru a ajunge la o linie comună. Bineînțeles, există și anumite amendamente pe care nu le pot prelua, din păcate. Există în principal două subiecte pe care nu le pot accepta. În primul rând, amendamentul care se referă la instituționalizarea sau crearea de noi structuri în, Mar în regiunea Mării Negre. Este amendamentul 29 în ceea ce privește o crearea unei uniuni a Mării Negre, o structură trilaterală între Turcia, UE și Rusia. Cred că nu este nevoie pentru noi instituții și pentru noi structuri în regiunea Mării Negre pentru că există deja prea multe organizații și inițiative și sunt de părere că instituirea de noi uh, structuri ar avea un impact negativ asupra implementării eficiente. În ceea ce privește structura trilaterală cu Turcia și Rusia, am subliniat deja în proiectul de aviz rolul crucial jucat de Rusia și de Turcia în regiune dar este foarte dificil să accept un amendament care să sugereze excluderea altor actori din acest context de cooperare. În al doilea rând avem amendamente, amendamentele 38 și 39 care sugerează eliminarea unor prevederi pentru o linie bugetară separată pentru strategia europeană în regiunea Mării Negre. Bineînțeles, acesta este un element central al raportului meu, uh, ideea de a avea o linie bugetară suplimentară separată, lucru susținut și de activitatea colegilor referitoare la strategia privind Marea Baltică, acolo unde avem o linie bugetară separată, și trebuie să adaug că mai mult finanțarea Uniunii Europene pentru uh, zona Mării Negre este foarte fragmentată și nu se bucură de vizibilitate. De asemenea, mi s-ar părea dificil de acceptat anumite amendamente uh, propuse de CR și de FD care uh, vizează limitarea rolului jucat de Uniunea Europeană în regiunea Mării Negre. Bineînțeles, aștept cu interes comentariile dumneavoastră și, dacă pot să mă repet, voi lucra mâine cu raportorii din umbră la reuniunea de la ora 12.30 și aș încheia prin a sublinia încă o dată linia generală acceptată de majoritate și prin a vă mulțumi tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră. Asta e tot pentru moment. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc acum, domnul Kazak. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mai întâi felicit uh, pe raportor, domnul Ungureanu, pentru un raport exhaustiv și care vine la momentul potrivit. E vorba de revitalizarea regiunii Mării Negre printr-o strategie adecvată uh, și mi se pare o acțiune indispensabilă pentru că această regiune uh, duce lipsă de vizibilitate, de resurse pentru uh, în vederea sinergiei Mării Negre. Cum se și spune în raport. În calitate de raportor pentru aviz de la Comisia INTA, pentru o strategie europeană pentru Marea Neagră, eu subliniasem câteva puncte principale. Uh, pe care aș dori să vi le prezint. În primul rând, Marea Neagră a fost afectată de criza financiară, ca toate celelalte regiuni din Europa, ceea ce a însemnat stoparea brutală a unei perioade de creștere cu o medie de 6% pe an. Mi se pare că o strategie pentru regiune uh, ar aduce cu sine mm, o îmbunătățire a credibilității și a transparenței bugetare uh, și în al doilea rând, cooperarea regională este un punct cheie pentru Marea Neagră, însă, pentru că există mai multe inițiative regionale care se ocupă de această regiune, asta ar putea reduce eficacitatea cooperării. Deci, trebuie să fim foarte vigilenți pentru a evita suprapunerea unor proiecte uh, cu diferite resurse financiare. Strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie clădită pe baza experiențelor uh, din regiunea Balticii, a Dunării, a Balcanilor, fără a acorda mai mare importanță unei regiuni decât alteia. Cooperarea cu alte organizații regionale, cum ar fi o organizație pentru cooperare economică la Marea Neagră, este și ea un punct cheie. Dezvoltarea unor proiecte de infrastructură pentru regiune este de asemenea un punct important. Mă gândesc mai ales la proiectele de energie, cum ar fi Nabucco, apoi dezvoltarea unor rute teritoriale și maritime în jurul Mării Negre, poate uh, duce la multiplicarea schimburilor economice din regiune și să sporească și uh, apoi și sporirea capacității porturilor. Constanța și Varna este crucială. Există două state care încă nu sunt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului în regiunea Mării Negre și trebuie să încurajăm toate țările din regiunea Mării Negre să devină membri, membre ale OMC. Majoritatea acestor puncte au fost abordate de raportor, care a adăugat și amendamentele pe subiectul cooperării cu alte organizații din regiune și uh, se referă și la porturile Constanța și Varna, pentru care, lucru pentru care îi mulțumesc și în ce privește regiunea Dunării, susțin poziția domnului, domnului Pașcu. Cred și eu că regiunea Dunării mm, consolidează importanța geostrategică a Mării Negre, dar trebuie să reamintim că aceste două strategii au centre de interes geografic distincte, de, deosebite. Până la urmă, vreau să spun că susțin și poziția colegului meu, Ivo Weigel, și a domnului Kirilov, care solicită flexibilizarea regimului de acordare a vizelor cu țările din regiune. Sper că viitoarea noastră strategie va răspunde mai bine așteptărilor noastre pentru regiunea Mării Negre. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Copa. Madame Copa. Merci. Et Θέλω να πω μερικά σημεία. Mulțumesc. Am câteva observații de făcut în legătură cu această regiune a Mării Negre. E vorba de o regiune care are, are o poziție strategică din punct de vedere geografic și are multe resurse naturale. Însă, uh, Um, este o regiune de conflicte ascunse și există și uh, multe încălcări ale drepturilor omului în această regiune. Există fenomenul uh, imigrației ilegale, crimă organizată, toate aceste probleme se regăsesc în raport. Ceea ce este foarte bine și aș dori să felicit pe domnul Gureanu pentru textul propus. Această regiune a Mării Negre are un potențial energetic deosebit și pentru noi este foarte importantă consolidarea stabilității energetice, după cum știm. Raportorul subliniază în uh, documentul său avantajele pe care le-ar avea, de, uh, de care s-ar bucura Uniunea în relația cu regiunea Mării Negre și rolul pe care l-are de jucat Uniunea în, într-o colaborare în domeniul energetic și în crearea unei zone de liber schimb. Noi credem totuși că trebuie să consolidăm uh, raportul legat de aspectul protecției drepturilor omului. În acest sens, eu am depus anumite amendamente. Trebuie de asemenea să subliniem că o cooperare cu Uniunea Europeană va contribui la o îmbunătățire a, situ- a situației țărilor din regiune, atât economic cât și politic, consolidând democrația, luptând împotriva corupției Asta ar fi direcția în care merg amendamentele mele și doresc încă o dată să mulțumesc în final raportorului. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă. Și acum domnul Severin. Thank you, Mr. Uh, chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Există niște prejudicii, niște prejudecăți atunci când uh, vorbim despre această regiune. Se poate spune că se poate dezvolta o cooperare economică sau de mediu sau de altfel fără a trata problemele de securitate. Am fost acolo recent și mi-am dat seama că Atâta vreme cât nu se rezolvă și nu sunt tratate cum trebuie problemele de securitate, nu putem vedea o dezvoltare a celorlalte dimensiuni de cooperare în regiune. Și tocmai de aceea consider și atunci când vorbim despre problema de securitate, brusc vedem două țări din regiune care sunt foarte reticente în ideea de a se implica în relații cu noi. Și aceste două țări sunt tocmai Rusia și Turcia. Deci suntem oarecum într-un cerc vicios. Și tocmai de aceea aș dori să-i solicit distinsului raportor să-și reconsidere părerea în ceea ce privește unul dintre amendamente care vorbește despre necesitatea de a consolida formatul de negocieri care implică UE, Rusia și Turcia. Nu pentru a exclude ceilalți actori, ci tocmai pe dos, pentru a crea mediul necesar pentru a include și pe ceilalți. Pentru că dacă vrem să fim corecți din punct de vedere politic și să spunem noi nu facem niciun fel de diferență între parteneri, atunci nu vom fi la fel de eficienți. Deci, cred că asta, de fapt, ăsta este înțelesul amendamentului, unuia dintre amendamentele propuse de mine și trebuie să vă informez, așa cum am spus, că recent, la nivelul grupului meu politic, am avut o asemenea conferință și în trilaterale și e foarte adevărat că acest uh, tip de abordare este foarte uh, utilă, nu pentru a exclude pe cineva, ci tocmai pentru a include pe toată lumea pentru că acești doi actori principali se autoexclud dintr-un motiv sau altul tot timpul și atunci ar fi bine să încercăm să-i implicăm de la bun început, înainte de a avea o conferință mai extinsă. Și ultima observație ar fi în ceea ce privește al doilea amendament la care a făcut trimiterea domnul Unguranu în uh, discursul introductiv, referitor la ideea unei uniuni a Mării Negre. Poate într-un fel de compromis, uh, s-ar putea modifica ușor această formulă, această expresie, dar cu toate acestea, deși sunt de acord cu raportorul că există deja nenumărate inițiative și nenumărate organizații și n-ar trebui să mai adăugăm ceva aici, eu cred că nu există o asemenea organizație în care Uniunea Europeană să joace rolul protagonist. Deci, de aceea, dacă vrem o uniune în genul celei pentru Mediterana, atunci cred că într-o oarecare uh, măsură ar trebui să avem o uniune similară și pentru Marea Neagră, pentru a avea o superstructură politică, dacă aceasta este necesară, pentru a consolida strategia de care este nevoie și strategia pe care, care sper că va substitui această sinergie existentă în acest moment. Mulțumesc! Monsieur Kirilov. Mulțumesc acum, domnul Kirilov. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să îl felicit pe domnul Ungureanu pentru acest raport cuprinzător și pentru eforturile sale de a avea un raport echilibrat. Am ascultat părerile colegilor și aș dori să spun că mie nu mi se pare o sarcină ușoară să stabilești cooperarea activă în regiunea Mării Negre. După cum știm, pe vremuri erau patru țări în jurul Mării Negre, acum sunt aproape de două ori mai multe. Și unele state ar spune că sunt chiar mai mult decât opt. Ceea ce este interesant și ar trebui să ne facă să fim mai prudenți este că unele țări nu vor fi atât de fericite de ideea acestor politici active. Și, după părerea mea, pentru a învigora aceste politici, trebuie să ne concentrăm mai întâi asupra unor subiecte concrete care se referă la interesele serioase ale tuturor statelor uh, din veci limitrofe Mării Negre. Marea Neagră este o mare periculoasă și cu multe furtuni. Și foarte adesea ne confruntăm cu accidente majore. Chiar și ieri am avut un caz în care două nave s-au ciocnit. O din, una dintre ele s-a scufundat aproape imediat, au fost șase morți, patru uh, marinari au fost salvați cu ajutorul uh, marinei olandeze și a autorităților bulgare. Deci, cred că este extrem de important să avem aici un nou paragraf care să vizeze toate țările din jurul Mării Negre. Și am introdus aici un amendament care subliniază importanța acestui uh, fapt și sper că raportorul mă va sprijini și încă o dată, ideea mea este să căutăm asemenea subiecte care să intereseze toate uh, statele limitrofe să coopereze, bineînțeles cu sprijinul Uniunii Europene. Mulțumesc. Domnul Schulz are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, discutat odată amplu despre strategia pentru Marea Neagră și am găsit că există foarte multe similitudini. Aș dori să mă refer strict la amendamente și aș dori să-i mulțumesc unui raportor ungureanu pentru faptul că a tratat amendamentele noastre ca fiind constructive. Și iată, a, semnal, a semnalat faptul că va ține cont de acestea. Pe noi ne interesează finanțarea unor proiecte mici, proiecte people to people, de la om la om, astfel încât uh, să intervenim uh, mai mult la nivelul administrației locale și la nivelul uh, ONG-urilor ce se implică pentru societatea civilă, astfel încât să fie implementată strategia pentru Marea Neagră și să fie asumată răspunderea pentru această strategie. De asemenea, conflictele latente trebuie să avute în vizor într-un sistem de avertizare Uh, timpurie pentru a evita, escala, uh, pentru a evita escalarea acestora. Proiectele în domeniul uh, energetic, și menționez aici doar cu două cuvinte cheie, Nabucco și South Stream, trebuie și ele avute în vizor, pentru că, după cum uh, știm, vrem să stabilizăm rețelele energetice, vrem să construim uh, noi uh, noi rețele în acest sens uh, și nu în ultimul rând de ce să nu avem și un institut de cercetare în uh, bazinul Mării Dunării în bazinul Mării Negre, mă scuzați. Um, iată, cred că dacă sunt încorporate și aceste elemente, atunci direcția pe care o ia acest raport este una cât se poate de decentă. Mulțumesc! Merci, uh, monsieur. Mulțumesc și acum domnul Silici. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, după ce am ascultat discuția care a avut loc până acum, dați-mi voie să spun că nu e totuși prima discuție pe care o avem pe această temă. Și am mai vorbit despre un număr de, este, despre subiect, de subiecte care nu pot fi rezolvate, sunt ca apa și focul. Uh, sunt conflicte regionale în uh, regiune și este adevărat că Uniunea Europeană nu poate să rezolve absolut toate problemele care apar în acea zonă. Și o să vă atrag atenția asupra unui alt element care nu a fost menționat în raport din, și care, din punctul meu de vedere, este un element foarte important în construirea anumitor legături cu țările limitrofe Mării Negre. Mă refer aici la cooperarea interparlamentară. Există o instituție care se numește uh, Adunarea Interparlamentară în zona Mării Negre, organizație care are anumite trăsături um, și nu știu cum să spun într-o manieră corectă și delicată, trăsături în care uh, gândirea acestei organizații uh, este o gândire din trecut, de pe vremea Uniunii uh, Sovietice, acolo, uh, atunci când, uh, practic, gândirea sovietică era predominantă în zonă. Și când vorbim despre cooperarea cu Parlamentul European, noi nu am reușit să reacționăm față de anumite tentative de a înființa o delegație ad hoc pentru relațiile cu această instituție. Am solicitat să intervin pentru că în urmă cu câțiva ani am fost uh, responsabil pentru legăturile cu această organizație și, din ceea ce știu eu, nu s-au schimbat foarte multe în ultimele luni. Și cred că trebuie să facem ceva în acest sens, pentru că este nevoie de o mai bună cooperare. Putem vorbi despre toate aceste probleme, dar se pare că ele nu vor putea fi reflectate într-un mod corespunzător în uh, raport fără această cooperare. Mulțumesc! Hvala lipa, gospod predsedujoči. Domnul Weigel. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de părere că în titlul acestui document se spune totul. Vorbim despre strategia pentru Marea Neagră este un domeniu în care Uniunea Europeană trebuie să aibă o strategie profundă și imediată, pentru că este singura modalitate de a include regiunea Mării Negre în această parte a pentru că este o parte a lumii în care Uniunea Europeană poate să joace un rol activ de care ar beneficia atât Uniunea Europeană cât și lumea în general, restul lumii. Sarcina noastră este un pic mai ușoară în această regiune decât în alte părți ale lumii, pentru că avem trei state membre UE care sunt în, aceste, în această zonă și care au uh, legături instituționale și pot contribui la uh, atingerea scopului nostru uh, de plin și anume integrarea acestei regiuni uh, într-o zonă de valori comune, de pace și stabilitate și respect al drepturilor omului. Cred că a existat un lucru care a fost foarte bine subliniat în raportul domnului Ungureanu, și anume, aceasta nu este o zonă economică sau nu este un proiect economic al Uniunii Europene. Nu ne interesează această regiune pentru că avem interese economice sau de altă natură în această regiune. Ceea ce dorim noi este să împărtășim valorile noastre comune și cu această regiune și tocmai de aceea cred că este extrem de important ca această zonă și țările din această zonă să contribuie la rezolvarea conflictelor și problemelor internaționale, mai ales a acelor probleme care pot fi rezolvate doar cu asistența țărilor din regiune. Aș dori de asemenea să subliniez și o altă problemă care nu este de fapt o problemă, ci un element lipsă, și anume dialogul intercultural și uh, interreligii, care a lipsit din această regiune și care ar trebui să fie încurajat, pentru că acest tip de dialog ar putea servi drept model. Sunt de acord cu domnul Cazac, care a spus că liberalizarea vizelor și regimul de facilitare a vizelor sunt niște elemente care ar putea să consolideze procesele democratice în regiune. Liberalizarea vizelor este un aspect care ar putea să apropie aceste țări de valorile europene. Și o ultimă observație, dacă îmi dați voie. Această inițiativă regională ar trebui să reflecte și valorile noastre, în special acele valori legate de statul de drept, de respectul dreptului internațional și de respectul drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv libertatea presei și libertatea de expresie. Mulțumesc! monsieur le rapporteur. Monsieur... Mulțumesc și acum domnul raportor are din nou cuvântul. Thank you, Chairman. I'll try to be brief. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint, deși au fost multe comentarii aici. În primul rând, mulțumesc pentru remarcile excelente în care au prilejuit o dezbatere de calitate. Încep cu domnul Cazac Sigur că vom utiliza pe deplin cele spuse de domnia sa. De asemenea, am luat notă de toate observațiile în legătură cu regiunea Dunării, cu legătura Mării Negre cu Dunărea, cu Nabucco, cu Organizația Mondială a Comerțului, la care a trebuit să adere toate statele din regiune. Apoi, remarcile doamnei Copa în legătură cu respectarea drepturilor omului. Uh, am luat, țin, voi ține concii de acestea. Apoi, un uh, punct de vedere foarte interesant din partea domnului Severin, distinsul nostru coleg. Și e adevărat că e o întreagă discuție care se poate deschide dacă ne referim la relația dintre Uniunea Europeană, Rusia și Turcia. Și sunt de acord că Rusia și Turcia sunt marile puteri din regiune. Dar eu cred, da, că sunt, cred că sunt și marile probleme din regiune. Sunt convins că după ce o abordare a uh, Uniunii Europene ar deveni de pe deplin funcțională la Marea Neagră, Rusia și Turcia de facto vor îi vor acorda un rol prioritar și din punct de vedere psihologic mă întreb dacă celelalte țări nu se vor, gând, nu se vor simți cumva marginalizate de rolul prioritar al relației UE, Rusia, Turcia, printr-o relație formalizată într-un fel sau altul. În ce privește această uniune a Mării Negre, și acesta este un subiect de dezbatere, sunt de acord cu domnul Severin. Nu știu dacă Uniunea pentru Mediterană e o poveste de succes, și puțin în momentul de față. Aș dori să mai spun că nu cred că putem să um, înființăm o uniune a Mării Negre înainte de a avea o abordare de bază, concept de bază în legătură al Uniunii Europene în, acea, în legătură cu această regiune, pentru că încă nu avem așa ceva și domnul Severin are dreptate. Sinergia de la Marea Neagră nu este suficientă, deci încerc aici să dezvolt un concept uh, integral. Uh, Ehm, salut eh, cele spuse de domnul Kirilov, dar într-adevăr trebuie să ne gândim și la siguranța maritimă. Cred că are amendamente excelente în această privință. Sunt de acord și cu domnul Schulz când pune accentul pe dezvoltare și proiecte de dezvoltare. Și dacă nu mă înșel, cred că domnul Siviet se referea la cooperarea interparlamentară. Și dacă așa stau lucrurile, atunci am menționat în textul meu uh, acest aspect în proiectul inițial, cred că la alineatul 7. aș dori de asemenea să mulțumesc domnului Weigl pentru remarcele domniei sale, care sunt foarte valoroase și, într-adevăr, realitatea în momentul actual este lipsa unui realism într-o abordare pentru Marea Neagră cel puțin din punct de vedere al Uniunii Europene și trebuie să dăm dovadă de realism. De asemenea, sunt de acord pe deplin și voi ține cont de amendamentele domniei sale în legătură cu o îmbunătățire a regimului de acordare a vizelor pentru țările din regiune. Și mulțumesc tuturor, mulțumesc domnule președinte. Mulțumesc domnule raportor, spune președintele. Vă reamintesc, votul va avea loc joi, 9 decembrie. Și următorul punct de pe ordinea de zi privește relațiile cu Libia. Raportoare este doamna Gomes, dar încă nu a sosit. Uh, Ar trebui să așteptăm 5 minute, deci vă propun să facem o pauză. Vă mulțumesc! réfléchir un da. Okay. compris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 Voilà, nous reprenons la, la séance. Madame Gomez vient de... Doamna Gomes a venit, deci putem relua ședința și îi voi da imediat cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vă sunt foarte recunoscătoare că m-ați așteptat până în acest moment. Am înregistrat o emisiune TV. Aș dori să vă spun că Propunerile de recomandare prezentate și care trebuie dezbătute astăzi sunt uh, cele pe marginea cărora aștept opiniile raportorilor din umbră și ale colegilor. Sper să facă diferența și să influențăm direcția în care se îndreaptă negocierile pentru îndeplinirea unui mandat pe care noi, cei de la Parlament, nu l-am văzut încă. Este... Acest lucru se întâmplă în ciuda tratatului de la Lisabona și în ciuda ceea ce am solicitat. Mi s-a spus că există o decizie, dar noi nu am văzut-o. Știm totuși care este mandatul. Asta mulțumită și contactelor noastre cu autoritățile din Libia am făcut o propunere de recomandare în baza celor aflate în urma vizitei uh, din Libia de la începutul noiembrie, condusă de Antonio Panzeri pentru țările din Maghreb. La cea, sunt convinsă că Antonio vă poate spune mai multe. Lucrurile au început într-o manieră mai ciudată, dar la final am reușit să avem reuniuni informale. Am avut, uh, uh, iată, reuniuni la care am reușit să avansăm. Concluzia este că Parlamentul și Uniunea Europeană nu pot să se dezică de Libia, pentru că deja avem relații importante cu acest stat nu doar unele dintre statele noastre membre, ci mă refer la Uniunea Europeană în ansamblul său. Relația dintre UE și Libia eh, este foarte importantă pentru că are de-a face cu securitatea energetică, are de-a face cu abilitatea noastră de a controla fluxurile de migranți și de a îi proteja pe refugiați și pe solicitanții de azil. a ajuta și a încuraja Libia să evolueze pe plan politic, a face o diferență în regiune și a, astfel s-ar aborda niște cauze care altfel ar fi doar agravate în baza schimbărilor ce au loc, de exemplu, la nivel climatic. Încerc să fiu foarte clară în acest proiect de recomandare. Încerc să mă exprim foarte clar, pentru că avem de-a face cu un stat special, cu o dictatură specială, care totuși, iată, participă la discuțiile cu noi. S-au semnat acorduri cu unele state membre, de exemplu cu Italia și Franța. Libia deține relații intense cu alte state, de exemplu cu Malta, și nu putem pur și simplu să închidem ochii să spunem că Libia nu există. Sigur că există și este un stat important pentru securitatea noastră și pentru gestionarea multor lucruri care ne preocupă pe noi. Ideea este însă să punem condițiile corecte și mie mi s-a părut că libienii într-adevăr încearcă să ne asculte. Un element important este să determinăm Consiliul să renunțe la chestiunea ce ține de readmisie. Libia nu va oferi niciodată readmisia, pentru că, nu pentru că știe că Turcia și Maroc nu au oferit readmisia, ci pentru că știe foarte bine că se pune sub întrebare sub semnul întrebării pro, se pun sub semnul întrebării propriile principii ale acestui stat. Deci cum putem să solicităm readmisia Uh, migranților dintr-un stat care încă mai face apel în mod extensiv la pedeapsa capitală, unde statul de drept nu este la ordinea zilei, ci este mai degrabă statul unui singur om. Și desigur există și multe alte probleme. Un al doilea element se referă la solicitarea ca Libia să semneze, să ratifice și să fie de acord cu prezența legală a Organizației ONU privind refugiații. Este foarte important pentru că UNHCR reprezintă garantul pentru o monitorizare adecvată a uh, refugiaților și a migranților. Știm că există un aflux de migranți în Libia. Uh, Organizația ONU pentru refugiați există de, uh, și-a făcut simțită prezența în Libia deja. Consultările avute cu autoritățile din Libia ne-au făcut să credem că această prezență acum poate fi acceptată oficial și că aceasta poate să fie consolidată printr-un statut juridic. Ni s-a spus că se poartă discuții, sau cel puțin se discută despre potențiale uh, dezbateri cu Organizația pentru Refugiați a ONU M-am întâlnit cu reprezentanți la nivel înalt de la această organizație și mi-au spus că aceste negocieri încă nu au început. Dar uh, ideea este că este o chestiune foarte importantă. Nu putem să încheiem un astfel de acord fără să negociem mai întâi prezența UNHCR acolo. Uh, Libia a semnat Convenția Africană cu Uniunea Africană pentru statutul refugiaților. Și este evident acum că pentru protecția refugiaților trebuie să colaboreze acum cu Organizația ONU privind refugi, statutul refugiaților. Există și alte solicitări în ceea ce privește respectarea drepturilor omului pe care ar trebui să le facem, în opinia mea, fără să ne facem iluzii că acestea vor fi uh, îndeplinite peste noapte. Dar este foarte important să milităm pentru reformă, să facem presiune. Am văzut că în Libia există forțe interne, există oameni de afaceri care, într-adevăr, înțeleg necesitatea reformelor și ar trebui ca și noi să ne jucăm rolul necesar pentru a da impulsuri. O importanță crucială revine sistemului de vize. Statele membre, multe dintre acestea, nu doresc să schimbe sistemul de vize care este unul foarte strict. Sigur, pot fi făcute îmbunătățiri în ceea ce privește termenele limite, limită prevăzute pentru obținerea unei vize. Iată că aici asta dorim să obținem. în ultimul rând, cetățenii din Libia au înregistrat o perioadă de tranziție în ceea ce privește atitudinea față de Uniunea Europeană. Asta se datorează și rezultatelor bune uh, în ceea ce privește planul de acțiune de la Benghazi. Uh, doamna Ferrero-Valner a negociat acest plan de acțiune în momentul în care a reușit să negocieze liberarea doctorului Panisian și a celor cinci asistente. Acum se dorește uh, intervenirea la nivelul planurilor pentru HIV-SIDA și ajutarea, ajutorarea autorităților în acest sens. Uh, libienii apreciază eforturile întreprinse de Uniunea Europeană în acest capitol uh, și acum chiar au ajuns să ne solicite să prelungim această cooperare și să o extindem către alte, către alte um, boli. Nu o să intru mai mult în detaliu pentru că aveți textul deja. Am încercat să găsesc un echilibru. Soluția nu este să ne dezicem de, Lib- de Libia. Libia acum, iată că este în situația în care are o pătrime Uh, străini pe teritoriul său, are forță de muncă migrantă și, din păcate, Libia nu acceptă statutul lucrătorilor sezonieri. De aceea există elemente de discriminare față de migranți. Numele pentru migranți este Ati, ceea ce se traduce prin sclav. Deci vă dați seama care este situația. Cred că Colaborând cu Libia, reușim să ajungem împreună la o soluție. Soluția nu este să batem în retragere, ci să plasăm niște solicitări înalte și să ne angajăm împreună cu Libia pentru a obține aceste schimbări. Iată ceea ce conține textul care va parvenit. Mulțumesc! Mulțumesc! Trebuie să încheiem la uh, 17 și 15, după aceea va urma reuniunea cu ușile închise. Așadar am patru oratori înscriși la cuvânt, dar limităm timpul de vorbire, din păcate suntem obligați să facem acest lucru. Dau cuvântul domnului Panzeri. Mulțumesc. Foarte pe scurt, sunt de acord cu cele spuse de doamna Gomes. E important ca în ce privește Libia să insistăm pe trei teme fundamentale. Deci e un interlocutor pe care trebuie să-l considerăm privilegiat, pentru că poate juca un rol important în tema terorismului, energiei, imigrației, siguranței, inclusiv a sănătății și important pentru rolul pe care Parlamentul nostru îl poate juca după 1 decembrie, cu intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona. Deci Libia poate să fie un partener important al Parlamentului în politicile de cooperare. Și e important și în uh, al treilea aspect, pentru că nu trebuie să cedăm șantajelor colonelului Gaddafi, pentru că am face o gravă eroare dacă am subevalua situația explozivă de azi din Libia. În momentul în care se pune la punct un posibil acord bilateral UE-Libia, cred că e bine să avem această recomandare, după cum se indică în proiect, Cred și eu că există, sunt create condițiile ca să poată fi făcute progrese, mai ales în ce privește uh, condițiile de la Geneva și uh, redeschiderea birourilor UNHCR. Mm, cred că e bine să insistăm pe două aspecte mai mult decât în document. În primul rând, e adevărat, acolo e un regim dictatorial. Dar poate din punct de vedere al abordării e bine să nu spunem acest lucru încă de la începutul recomandării, pentru că dacă nu, uh, Mm, va avea influență asupra întregii recomandări. Trebuie să găsim o formulă să spunem că această țară nu prea este înclinată spre democrație, de exemplu. În al doilea rând, eu cred că trebuie să accentuăm mai mult aspectul sanitar legat de sănătate, pentru că și tu, Ana, ți-ai dat seama în vizita făcută acolo că există un centru important care e funcțional, dar este limitat avem o prezență acolo a unor maladii contagioase uh, subevaluate, dar enorme, pentru că nu se dorește să fie rezolvată această problemă. Și mai ales purtătorii acestor maladii contagioase sunt mulți migranți, care, sigur, pot fi lăsați să ajungă în Europa. Iată, problema asta trebuie să figureze în centrul raporturilor dintre Uniunea Europeană și Libia, inclusiv uh, în perspectiva unui posibil acord Uh, acord bilateral. Uh, asta am vrut să subliniez. Mulțumesc. Da, mulțumesc și acum domnul Casulides. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc domnului Gomes. Iată, aceasta a întreprins eforturi de a își prezenta proiectul de recomandare. Adesea sunt de acord cu dânsa Astăzi, iarăși sunt de acord în ceea ce privește angajarea în discuții cu Libia, în ceea ce privește problemele de securitate, a prezenței organizației uh, ONU pentru refugiați și așa mai departe. Dar cred că suntem fundamental în dezacord când vine vorba despre acordul de readmisie și decuplarea acestuia de la, din cadrul acordului general uh, Uh, negociat la ora actuală. În primul rând, eu nu înțeleg de ce a fost atât de urgent să se intre uh, în pâine, în procedură accelerată. Pentru că se știe foarte clar că negocierea la comisie nu va fi ultima. Vor urma alte runde de negociere, probabil uh, în anul 2011, pe tot parcursul anului. Și toate aspectele dificile ale acestor negocieri nu au de-a face, nu trebuie să aibă de-a face cu acordul de readmisie. Libia este de acord să stabilească un acord de readmisie pentru proprii cetățeni, dar vedem că refuză să își asume răspunderea pentru uh, cetățenii din terțe state. La fel cum fac și alte state mediterane. Noi nu credem că Libia își va schimba poziția foarte repede. Acest lucru ar putea surveni mai târziu, pe măsură ce problemele spinoase vor începe să fie tratate, așa că trebuie sfârșit. Cred că de data aceasta nu discutăm neapărat despre refuzul Libiei de a discuta despre cetățenii din terte state, ci discutăm și despre Maroc și multe alte uh, Uh, terțe state din Mediterana, de la Mediterana, în principiu pentru că acum se protestă, se protestează, mă scuzați, față de facilitarea vizelor pentru țările mm, uh, vecine la est cu Uniunea Europeană. Prin uh, comparație cu ceea ce se întâmplă la uh, în comparație cu ceea ce se întâmplă în ceea ce privește politica de vecinătate europeană la sud. Ei bine, discutând uh, aceste chestiuni ar fi putut fi examinate la Consiliu. Libia a fost uh, tratată la Consiliu ca fiind o poartă pentru migranții ilegali către Europa, la fel și Turcia și aceste state la summit au fost menționate explicit. Așadar, nu se pune problema ca Turcia, că dacă Turcia nu are un acord, nu trebuie să aibă unul și, nici Libia. La fel trebuie să tratăm și problema Maltei, pentru că Malta este statul care, deși este un stat mic, primul este cel care a acceptat primul val de migranți. Apoi să nu uităm și cazul Italiei, care în anul 2008 a încheiat un parteneriat de prietenie și astfel a acesta a avut drept rezultat scăderea numărului migranților ce treceau prin Libia și ajungeau în Italia, în Europa. În ceea ce privește drepturile omului, au apărut anumite îngrijorări și de aceea, uh, dacă am opri acum negocierile privind admisia, nu doar că slăbim capacitatea negociatoră a, a comisiei, ci iată că reușim în cele din urmă să punem uh, problema într-un mod absolut greșit. Cred că ar trebui uh, să plasăm problema în contextul Uniunii pentru Mediterana, pentru că despre asta este vorba, să încheiem acorduri uh, de readmisie cu toate statele de la Mediterană. Ajung la final și spun că discutând despre readmisie, nu uh, discutăm nici despre azil, nici despre refugiați și nici despre cei care au nevoie de protecție. Discutăm despre oamenii care sunt deja stabiliți, uh, au statutul de migranți ilegali dacă desigur prezintă riscul de a fi persecutați, de a fi supuși pedepsei capitale, atunci evident putem să îi uh, includem uh, ca respectând principiul non refulmă principiul nereturnării. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Și acum doamna Flotru. Mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru modul în care gestionați timpul de vorbire sunteți foarte flexibil. <laughs> Sper că vom putea profita toți de mm, generozitatea noastră. Eu susțin abordarea mm, doamnei Gomes în acest raport, dar și subliniez, cum a făcut și dânsa, că ar fi mai simplu pentru noi, parlamentari, să ne referim doar la punctele importante ale mandatului oferit de Consiliul Comisiei. Cunoaștem textul de negocieri, dar nu așa stau lucrurile. Consiliul nu își face datoria Uh, prevalându-se tratatul de la Lisabona și trebuie să subliniem acest lucru încă de la început. Apoi, acestea fiind spuse, vreau să revin asupra um, cel, celor spuse de antevorbitorii mei, Panțeri și Casulides. Cred că e o neînțelegere, poate e o neînțelegere, dar nu, cred, nu vreau ca colegii mei să-și închipe că aceste maladii sunt aduse de străini în Europa, de migranți. Uh, pentru că asistentele bulgare au fost, uh, ele au fost în situația asta a străinilor, vă reamintesc. Și atunci eu m-am deplasat în Libia și în 2005, nu acum 100 de ani, se spunea deja că migranții sunt numeroși. E vorba de aproape 2 milioane de migranți și sunt 5 milioane de libieni. Iată, un raport de neimaginat în Europa. Deci deja se spunea acest lucru, că migranții erau cei care aduceau bolile, purtători bolilor, care, și uh, se, li se imputa 80% din infracțiuni. Deci, Asta e discursul autorităților libiene, evident, trebuie să subliniem acest lucru. Nu putem să suspectăm că un europarlamentar își asumă astfel de discursuri. Dar trebuie să fim vigilenți în privința luptei împotriva discriminărilor, cum spunea și Ana Gomes poate să facem ceva mai precis în, cu textul său pe acest subiect. Pentru că acest rasism împotriva persoanelor de culoare, a negrilor, este foarte violent. Apoi, autoritățile libiene spun de asemenea ce spunea domnul Casulideț, adică ei spun că n-au nicio problemă în legătură cu protecția internațională și solicitanții de azil. Cei 2 milioane de migranți vin acolo doar din motive economice, să, ceară, să caute de lucru. Asta spun libienii, dar uh, aici sunt anumite cazuri de exemplu, cu eritreenii, ce s-a întâmplat cu eritreenii, care ne arată că mulți oameni din Libia care sunt emigranți trebuie să poată să aibă acces la o procedură clară. Sigur că biroul ONU e minimum ce se poate face pentru biroul pentru refugiat, dar asta în sine nu e garanția unei proceduri uh, corecte la nivel guvernamental în Libia și că nu e o garanție că li se va da dreptul la azil și trebuie să spunem acest lucru. Deci, până la urmă, în acest text, cred că ce putem noi facem, să facem, în sens, și ăsta e sensul amendamentelor pe care le vom uh, depune, e sigur să însoțim acest dialog și eforturile făcute în perspectiva unei îmbunătățiri generale, pe scurt, a statului de drept și a drepturilor omului în Libia. Deoarece Libia, după cum spunea doamna Gomes, e o dictatură. Așadar, când spunem dictatură, înseamnă că e foarte greu să ne bazăm pe organizațiile societății civile care să fie cu adevărat independente și pe care să putem conta pentru, de exemplu, o evaluare a oricărui tip de cooperare pe care am putea avea cu guvernul libian? Așadar, sigur, vom vorbi și mâine la întâlnirea cu raportorii din umbră dar poate se pot formula lucrurile mai precis. Sigur, e bine că încurajăm, că avem voință și așa mai departe. Dincolo de încurajări, cred totuși că sunt anumite puncte importante care trebuie puse pe hârtie ca să putem să ne gândim la o cooperare reală cu această țară. Mulțumesc. Mulțumesc. Thank you, Chairman. I also agree that this is a good draft report and I'm not going to repeat. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Oioland. Un raport foarte bun, nu o să reiau uh, ideile stipulate de colegii mei. Am uh, trăit și eu într-o dictatură a unui regim autocrat, așadar înțeleg pe deplin cât de complexă este situația și cât de complicat este pentru Uniunea Europeană să stabilească relații cu o țară precum Libia. Un aspect la care ar trebui să reflectăm foarte serios este acela de a crea o delegație europeană la Tripoli. Dacă vrem, într-adevăr, să avem relații uh, mai apropiate și să ne manifestăm influența în cadrul acestor relații, atunci consider că ar trebui să fim în măsură să cerem crearea unei astfel de misiuni. Încă un lucru de care sunt convinsă este important ca atunci când Libia uh, este deschisă cooperării, Uniunea Europeană să participe în uh, acțiunile de la Mediterana. Acest lucru ar trebui stipulat foarte clar aici. Desigur, trebuie un, impus un moratoriu pentru pedeapsa capitală, trebuie ținut cont de aspecte ce țin de democrație și respectarea drepturilor omului. Aceste aspecte însă sunt relevate clar în raport, și cred că mai târziu le vom putea și consolida. Mulțumesc! Merci, <clears throat> madame, d'avoir euh, respecté le... Mulțumesc, doamnă, pentru că ați respectat timpul alocat. Și acum uh, sper că și ultimii doi oratori vor face la fel. Domnul Mauro. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, doamnei Gomes, intervenție fără microfon subliniate două aspecte. Deci, mulțumim lui doamnei Gomes pentru că a subliniat două aspecte importante. Mă voi referi în primul la faptul că Uniunea Europeană trebuie să ocupe un loc frontal pe scena care astăzi e ocupată de acordurile naționale. Vreau să spun foarte clar, țara mea, Italia, sigur că mm, se confruntă cu multe contradicții, a încheiat un acord care totuși a făcut ceea ce trebuia să facă Uniunea Europeană. De câte ori am spus că Malta nu poate să fie atât de mică încât să se gândească că poate să frâneze de una singură uh, fenomenul migratoriu și Italia nu poate să, să se însărcineze de toate fluxurile migratorii, pentru că aspectele aici sunt uh, complexe și controversate. Și îmi permit să anticip anumite amendamente pe care le voi depune exact în acest sens, pentru că noi trebuie să ne dăm seama că unele din uh, problemele tratate aici ne permit să spunem că în uh, cazul Libiei este unul unic. De exemplu, e adevărat că Italia foarte recent a încheiat un anumit tip de acorduri, dar aceste acorduri au fost încheiate în 2008 și nu le-a putut inventa un guvern într-o lună. Deci aceste acorduri uh, au origine îndepărtată în timp și au fost uh, dorite de toate uh, guvernele italiene pentru că Europa nu făcea nimic. Și mai există o contradicție. Suntem foarte îngrijorați de condițiile Comisiatului ONU pentru Refugiați. Dar ONU a ales Libia în postul de președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului. Atunci poate că și ONU ar trebui să are ceva de explicat. Și cred că, deci o, și ONU are niște explicații de dat. Și cred că aici putem să depunem niște amendamente care să convină și raportoarei. Mulțumesc și acum domnul Franca. Gracias, señor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac două comentarii. Odată dată pe conținut și apoi cu privire la procedură. Pe conținut. Felicitări doamnei Gomes, o activitate excelentă ca întotdeauna. Propunerea, după cum a spus domnul Mauro, se referă la o relație specială cu un stat care este condus de un regim special, Libia. Domnule președinte, în ceea ce vește grupul meu politic, din punctul de vedere al conținutului, vicepreședintele Casulidis a spus foarte clar care este poziția noastră. Și nu pot decât să fiu de acord cu domnia sa. Aș dori totuși să vă rog să reflectați la un aspect. Este vorba despre acordul de readmisie și suspendarea acestuia. Uh, și țări precum Malta au înregistrat probleme mari la acest capitol, așadar cer precauție. Mai mulți comisari au analizat situația din acest stat. Trebuie să nu avem o atitudine discriminatorie. Este uh, foarte clar uh, ce vrem. Dacă vrem o politică reală, realistă, de fapt, trebuie să vedem cum anume putem să ne adaptăm la realitate. Așadar, textul nu trebuie să fie uh, foarte dur. Aș ruga în acest sens pe doamna Gomes să găsească o formulare care să care să aducă la unison uh, ideile stipulate aici cu uh, ceea ce este stipulat în acordul de readmisie. Aș dori să o rog pe doamna Gomez încă un lucru fără a o supra-solicita, pentru că domnia sa știe că mereu am avut o atitudine deschisă față de activitatea sa. Dar domnul Casolidis, raportorul nostru din umbră, uh, Iată, a spus și spun și eu că termenul limită este puțin cam scurt. Astăzi, la ora 5, aflu că până pe 1 decembrie, la ora prânzului, trebuie să depunem amendamentele. Mi se pare puțin cam la limită și poate putem să facem ceva în acest sens. La final, doresc încă o dată să-i mulțumesc doamnei Gomes și nu pot decât să-l sprijin pe domnul Casuridis ca raportor din umbră. Mulțumesc, reamintesc că data limită pentru depunerea amendamentelor este 2 decembrie. Doamna Gomes dorește să ia cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc. Mulțumesc tuturor eh, celor care și-au adus contribuția la dezbatere. Sunt de acord că principala problemă e acordul de readmisie, dar cred că mai putem discuta despre acest subiect și despre alte subiecte în reuniunea de mâine a raportorilor din umbră. Dar de ce acest calendar? De ce atâta grabă? Păi pentru că încă nu e vorba de un raport. Raportul va uh, uh, trata acordul cadru când acesta va fi negociat, dar era vorba doar de a încerca să influențăm mm, ultima rundă de negocieri din luna ianuarie. Deci ideea ar fi să acționăm rapid ca să putem adopta în ianuarie în plenară un document. Da, sigur, aici lucrurile se află în mâinile colegilor. Eu mi-am făcut treaba, Documentul meu poate fi uh, modificat, negociat cu toate grupurile. Dar dacă nu putem să-l avem la începutul lunii ianuarie, nu cred eu că Comisia va fi capabilă să negocieze totul până la sfârșit. Dar vom vedea ce ne spune Comisia. Și faptul că avem deja această discuție astăzi e deja un progres. Deci, iată, ne putem face de simțită influența. Mulțumesc! Bine, deci termenul pentru amendamente este 2 decembrie. În principiu, adoptarea este pe 9 decembrie. Dacă nu, cumva, pentru motive politice se vor întârzia lucrurile. Foarte bine. Și acum suspendăm reuniunea. Persoanele neautorizate, public, presă, personal diplomatic nu pot fi admise la următoarea reuniune care se desfășoară cu ușile închise.